bine în această instituție. Va intra în vigoare această decizie din 5 septembrie. Această decizie a fost anunțată din 5 septembrie 2019. Domnul Danti îl va înlocui pe domnul Roberto Gualtieri, care, așa cum știți, acum a fost ales în guvernul italian. Așa că pot să îi urez bun venit noului nostru coleg și bunului nostru prieten și vă reamintesc de faptul că domnul Danti, conform regulamentului de procedură, are drepturi de pline să participe la reuniunile noastre și la tot ceea ce face Parlamentul. Domnule Danti, bun venit și toate cele bune din nou în Parlamentul European. Dumnealui se află aici, Domnule Danti, bun venit! Să trecem atunci la voturi. Astăzi o sesiune scurtă de voturi, însă nu mai puțin importantă. Primul vot e numirea președintei Băncii Centrale Europene, doamna Christine Lagarde. Votul va fi un vot secret și deschid acum votul. No, si está. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. S-a închis votul. Rezultatul e 394 de voturi pentru, 206 voturi împotrivă, 49 abțineri. Felicitări, doamnă Lagarde. Al doilea vot e votul pentru numirea vicepreședintelui Consiliului de Supraveghere al Băncii Centrale Europene. Vot cu privire la numirea lui Yves Mersch. S-a deschis votul, e tot un vot secret. S-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 379 voturi pentru, 230 împotrivă, 69 de abțineri, așa că persoana numită a primit majoritatea. Felicitări! Trecem la al treilea vot din această după amiază. Avem schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Irlanda, raportul Lopez Aguilar. Votul nu este secret, este un vot nominal, votul s-a deschis. S-a închis votul. 588 de voturi pentru, 59 împotrivă, 29 de abțineri, așa că raportul este adoptat. Ich komme, wir kämen jetzt zu den Erklärungen da și acum am ajunge la explicațiile de vot, însă nu avem niciun fel de intervenții, așa că se suspendă reuniunea noastră până la orele 15. Poftă bună!